Welcome everybody. I... Bun venit tuturor. Mă bucur că ne găsim aici uh, la începutul audierii uh, celor cinci experți pe un subiect foarte important uh, și foarte delicat pentru noi astăzi în Europa, la Parlamentul European, cu impact asupra sistemelor noastre naționale de educație și culturilor din statele noastre membre. E vorba de prevenirea radicalizării. Voi continua limba italiană, dacă îmi permiți. Permiteți? Vă rog să vă puneți căștile. Questa, this hearing? Hmm? Ok, four. No, for you is the one, maybe. One? Or oh, one? No, or two. Two in English. Sì, sì, sì. sì. Allora, mm, scusate, ma prima di cominciare informo. Înainte de a începe, vreau să informez pe colegi că în ceea ce privește aprobarea recomandărilor uh, de la coordonatori, aceste hotărâri de la coordonatori au fost deja trimise pe e-mail încă de astăzi și dacă nu sunt obiecțiuni, până la sfârșitul săptămânii vor fi, bineînțeles, adoptate. Acum trecem la această audiere publică. Publică, e vorba de radicalizarea în Europa și vreau să amintesc tuturora și oaspeților noștri faptul că această tematică a fost aleasă și subliniată ca și importanță de noi, membrii Comisiei CULT, dar uh, e vorba și de un raport uh, din proprie inițiativă a Comisiei Libe, Libertăți și Drepturi, care e pe cale de a produce un raport uh, pe acest subiect, iar votul pe acest raport la Libe nu va avea loc zilele acestea, ci săptămâna viitoare, pe 19. Deci este vorba de un context mai amplu, pentru că e vorba de demersuri a două importante comisii de la Parlamentul European, a noastră și LIBE. Ideea este de a conștientiza și de a ști mai multe despre originile și perspectivele posibile de contracarare a acestui fenomen, un, o temă deosebit de importantă. Știți bine că la Paris a avut loc uh, o conferință care, de fapt, a urmat atentatelor de la Paris și este vorba de o adevărată trezire a factorilor politici, dar și a opiniei publice. Declarația de la Paris, așadar, a cerut libertate, toleranță, nediscriminare, toate acestea prin intermediul educației, deci dialog intercultural, pe de-o parte, și combaterea a extremismului, combaterea extremismului, de altă parte, sunt teme strâns legate unele de celelalte. Ne gândim la tinerii combatanți, ne gândim la toate conflictele care au loc la granițele noastre sau mai departe. Uh, care încă mai persistă într-o serie întreagă de regiuni. Așadar, cred că această temă este pe deplin de actualitate și a trebuit să figureze la loc de frunte pe ordinea de zi a forurilor europene. Politica de siguranță, de securitate, politica externă, politica de imigrație. Aceste politici nu pot să existe fără o dimensiune culturală care trebuie atribuită acestor provocări. Deci noi astfel ne uh, poziționăm. Ideea este că, într-adevăr, se pot găsi instrumente, se pot găsi posibilități pentru ca prin politica culturală să contracarăm aceste fenomene și să consolidăm cetățenia și valorile europene. Radicalizarea marchează mai ales noile generații. Este un lucru deosebit de îngrijorător și din această cauză noi trebuie să fim încă și mai vigilenți și să înțelegem și mai bine care sunt capacitățile noastre de intervenție, care sunt soluțiile politice care pot fi uh, aduse în discuție din partea tuturor celor care sunt implicați și a celor care sunt chiar în prima linie, mă refer la profesori, dar nu numai. Iată de ce astăzi uh, ne întâlnim astăzi pentru a înțelege cum putem să uh, înțelegem mai bine originile economice, sociale și politice ale acestui fenomen, dar și partea religioasă, tot ce favorizează radicalizarea și extremismul uh, violent în context global, dar și în context local și regional. Uh, noi, bineînțeles, astăzi în Europa cunoaștem și provocări de ordin umanitar pe teritoriile noastre și atunci trebuie să ne găsim la înălțimea așteptărilor cu care suntem uh, investiți. E vorba de un proiect pe viitor de integrare neconflictuală și ideea de a construi punți către alte culturi cât privește extremismul și radicalizarea, uh, avem uh, abordarea acestei teme și în relație cu internetul. <clears throat> în țara mea, de pildă, am încheiat un acord cu Franța și poate și cu alte țări. Se va întâmpla asta. Ideea este de a uh, publica un fel de text fundamental sau Constituție a drepturilor fundamentale, așa cum se le sunt înțelese pe internet, protecția drepturilor fundamentale pe internet, pentru că e vorba aici, bineînțeles, de responsabilitate, de transparență și, încă o dată, de combaterea radicalizării și a extremismului care de multe ori înflorește pe internet. Așadar, trebuie să subliniem uh, noi, cei de la cult, uh, în comparație cu abordarea libe, că punem accentul pe partea culturală, dar nu înseamnă că nu ne gândim uh, în mod mai amplu la uh, viața societății, la uh, coexistența pașnică și la alte teme legate de siguranță și libertate, așa cum sunt ele adopta, uh, abordate la LIBE. Experții, um, doamna Can, în primul rând. Dânsa este director și cofondatoare a Inspire, o organizație ONG din Londra, care luptă împotriva extremismului și inegalităților de gen. Va vorbi despre munca sa în rândul societății civile. E vorba de o muncă pe care dânsa o conduce împreună cu școlile, deci pe planul uh, educației și învățământului. Apoi, uh, domnul Christensen, uh, independent, consultant independent în ce privește istoria educației, ne va spune cum putem să predăm teme legate de Europa în școli, o tematică foarte strâns legată de ce am discutat astăzi. Face parte din rețeaua Euroclio. Deci cum poate și istoria să contribuie la prevenirea radicalizării? Încă o temă e așadar centrală pentru noi. După aceste prime două prezentări va exista uh, o jumătate de oră de întrebări și răspunsuri. Și apoi mai avem încă două prezentări. Maître Thibaut de Montbrial care este avocat și președinte și fondator al uh, Centrului francez pentru siguranță internă în ceea ce privește prevenirea separării culturale și teritoriale. Apoi domnul Guy Berger, director din partea diviziunii Libertate de expresie și dezvoltarea mass media la UNESCO, deci avem invitați de vază și vă spuneam că joia este puțin mai complicată pentru noi, pentru că mulți colegi trebuie să plece încă din cursul zilei, de la începutul după amiezii. Pe de altă parte, totuși, prezența de astăzi este destul de satisfăcătoare. Avem oameni în sală, avem oameni la prezidiu, suntem extrem de interesați așadar să ascultăm aceste prezentări. Îi dau cuvântul doamnei Can pentru prima intervenție. Uh, thank you for that introduction um, and good afternoon everybody. Mulțumesc pentru această introducere și bună ziua tuturor. Aș dori să mulțumesc Comisiei Cult pentru ocazia de a vă împărtăși uh, opiniile noastre referitoare la prevenirea radicalizării. Sunt de acord cu sugestiile din avizul acestei comisii uh, către Comisia de Libertăți Civile în acest an. M-am bucurat că prima sugestie din acest aviz Um, reafirmă faptul că statele membre trebuie să promoveze libertatea, drepturile omului, egalitățile, oportunitățile egale și respectul pentru demnitatea umană. Și, că, și, faptul, și salut faptul că se spune că este responsabilitatea Uniunii Europene să respecte libertățile, drepturile fundamentale și să asigure securitatea cetățenilor. Aș vrea să mă concentrez acum asupra punctului 12 din aviz, uh, în care Comisia, citez, subliniază importanța rolului femeilor în prevenirea radicalizării în unitățile familiale. A fost o mică propoziție în acest aviz, dar aș dori să vorbesc despre de ce femeile sunt importante, dar nu numai în cadrul familiei. Aș vrea de asemenea să demonstrez cum uh, participarea completă a femeilor în societate este esențială pentru consolidarea societății noastre împotriva extremismului însă de multe ori rolul femeilor este neglijat sau nu, apreciat, nu este apreciat uh, suficient. De asemenea, aș dori să vorbesc despre rolul școlilor și despre cum acestea pot să uh, facă studenții mai uh, rezistenți la radicalizare, uh, învățându-i să gândească critic, uh, încurajând discuția deschisă, um, și uh, sublinind uh, importanța valorilor fundamentale. Înainte însă de a trece la toate acestea, aș dori să vorbesc despre uh, organizația noastră, Inspire. Guvernul Regatului Unit are patru dimensiuni în strategia sa împotriva terorismului. Prote, a proteja, a urmări, a pregăti și a preveni. Prevenția este munca care uh, are ca scop să împiedice oamenii să devină teroriști și să fie radicalizați. Exact asta uh, este și um, activitatea noastră, să prevenim radicalizarea. Munca noastră are o abordare de jos în sus. Suntem o societate, organizația societății civile și lucrăm direct în comunitățile uh, musulmane și cu agențiile implicate Rolul și vocea organizațiilor musulmane este crucial, mai ales în a pune sub semnul întrebării ideologiile extremiste care încearcă să se uh, arate că încearcă să spună că sunt legitime uh, față de islam, așa cum o fac uh, ISIS și Al-Qaeda. Vocile musulmane ca ale noastre contează pentru a face față acestor provocări face parte din munca noastră să oferim o contra argumente la ideologia Daesh, uh, ISIS. Organizațiile din societatea civilă musulmane sunt cruciale. Um, poliția, guvernul și alte agenții nu vor putea să fie ele cele care să fie lideri în acest domeniu, mai ales uh, unde mai ales pentru a folosi textele religioase, islamice și tradiția intelectuală pentru a delegitimiza extremismul islamist. Dar de multe ori femeile, femeilor nu le sunt uh, uh, explicate sau nu, nu, nu sunt învățate uh, astfel de argumente anti uh, teologice anti uh, extremism și mai este nevoie de foarte multă muncă în acest domeniu. Inspire s-a creat în 2008 și este o organizație de drepturile fundamentale ale femeilor și împotriva extremismului. Lucrăm cu profesori, uh, școli, poliție, uh, comunități musulmane, autorități locale și centrale. Am lansat o campanie în 2011 care se numea Jihad împotriva violenței, cu două obiective. În primul rând, uh, ca musulmani doream să recuperăm cuvântul jihad de la extremiștii musulmani care au răpit acest cuvânt uh, cu înțelesul său, jihad, care înseamnă să lupți pentru o cauză justă, dar care ne-au răpit și um, credința pentru a justifica propria violență. Lupta noastră este împotriva violenței, mai ales împotriva femeilor și fetelor și a terorismului. De- declarația noastră jihad împotriva violenței a fost semnată de participanți din 32 de țări și a apărut în um, mass media, cum ar fi New York Times, The Guardian uh, și într-o serie întreagă de uh, ziare și uh, țări. A fost o campanie dusă de femei musulmane. Suntem activi pe, în rețelele sociale și recunoaștem cum Daesh și extremiștii de extremă dreapta folosesc internetul pentru a radicaliza oameni, tinerii online. De exemplu, am scris, eu am scris o scrisoare către tinere fete explicând de ce nu ar trebui să se uh, reunea, de ce nu ar trebui să facă parte din ISIS. A fost citită de 45 de mii de ori în 72 de uh, ore uh, punct cu punct în această scrisoare se expunea ipocrizia și minciunile uh, Daesh, iar reacția a fost una foarte pozitivă. Ultima noastră campanie se numea Making a Stand. A fost un răspuns în declararea de către ISIS a unui așa numit califat, uh, în, în care se solici și în același timp se solicită musulmanilor să își, să uh, declare supunerea uh, califului al Baghdadi femeile musulmane în calitate de femei musulmane, ne săturasem să așteptăm ca bărbații să fie lideri. Am recunoscut amenințarea pe care ISIS o constituie față de copiii noștri și am decis să vorbim și să ne facem auzită vocea. Making a Stand a fost lansat anul trecut și a fost sprijinit de uh, Theresa May, ministru din Regatul Unit, care a recunoscut importanța și rolul femeilor în acest domeniu. În acest domeniu. Ziarul uh, The Sun a folosit campania noastră pe prima, par, prima pagină a um, ziarului său. Um, o puteți vedea aici imaginea, vedeți uh, o femeie musulmană care poartă un hijab cu steagul britanic, un simbol care arată că uh, în calitate de musulmani britanici, uh, suntem um, confortabil cu ambele noastre, cu identitatea noastră și nu considerăm că există un conflict între a fi britanic și uh, musulman. Deci a apărut această imagine și un editorial în care se vorbea despre importanța de a combate atât extremismul cât și islamofobia. După uh, masacrul din Tunisia anul acesta, uh, Sun, același ziar, a solicitat Inspire să scrie manifestul împotriva URI, în care vorbeam despre cum împreună ca britanici, fie că suntem musulmani sau nu, cu toții susținem democrația, statul de drept, toleranța și cum împreună trebuie să luptăm împotriva extremismului. Reacțiile au fost foarte pozitive atât în rândul musulmanilor, dar și a nemusulmanilor ziarul de Sun este un ziar de uh, dreapta, însă a arătat prin utilizarea corectă a limbii cât de important este să nu arăți cu degetul sau să excluzi musulmanii sau să-i vezi ca o um, comunitate suspectă. Am arătat că numai cooperând Uh, putem să combatem extremismul. Au făcut asta în colaborare cu o organizație musulmană de femei. De asemenea, au transmis un semnal britanicilor care nu sunt musulmani, că, și anume că musulmanii fac parte din țara noastră. Multe ziare din uh, Europa își fac o plăcere din a crea senzații în jurul uh, musulmanilor și a islamului, dar iată că multe astfel de ziare au de învățat uh, din, uh, de la ziarul The Sun. Mass media trebuie să recunoască rolul pe care îl joacă în a promova respectul pentru demnitatea umană, egalitate și nediscriminare. Numai colaborând vom putea preveni radicalizarea, nu alienând anumite comunități. Ca parte din campania noastră Making a Stand, am uh, făcut un turneu în opt uh, orașe în Anglia țara și țara Galilor și am avut patru obiective. Uh, să um, ajutăm femeile să învețe uh, care sunt semnele de radicalizare, să promovăm uh, contraargumente la ideologia extremistă, să um, le arătăm care sunt uh, agențiile care pot oferi asistență și sprijin și să mobilizăm și să inspirăm femei să devină lideri în acest domeniu. Unul din motivele pentru care am ales să fac această muncă este pentru că am văzut cât de mult contează femeile în prevenirea radicalizării. Am văzut cât de pregătite sunt femeile să uh, țină piept uh, celor care incită la ură, uh, celor care, poate, poate bărbaților din familia lor care au viziuni extreme. Am văzut cum femeile, poate de multe ori, mai des decât bărbații, vor să coopereze cu autoritățile pentru a-și proteja familiile. Sunt o sursă de ajutor la care nu apelăm Uh, suficient de des. Și totuși, în calitate de mame, aceste femei pot identifica indivizi vulnerabili și pot uh, detecta semnele timpurii ale radicalizării, atâta timp cât uh, sunt învățate uh, de vreme care sunt aceste semne. Uh, pot să, de asemenea, să hrănească o identitate britanică, europeană, musulmană uh, pe, co pentru uh, copiii lor. Pot, de asemenea, să um, sprijine copiii, să-și sprijine copiii să fie rezistenți la, uh, la, discursurile, la discursurile extremiste. Din experiența mea în comunitățile musulmane de 20 de ani, am văzut că atunci când ai putere femeilor, ele se vor exprima împotriva ex- extremismului. Se tem că extremiștii Uh, vor vrea să le ia copiii, <laughs> să, să spunem așa, și vor încerca să-i protejeze. Însă, de multe ori, din păcate, multe agenții nu lucrează direct cu femei, lucrează mai degrabă cu lideri comunitari care, mai, care nu, reu, nu pătrund în întreaga comunitate. Acest lucru începe să se schimbe, dar cine vrea să lucreze cu uh, femeile din aceste comunități trebuie să li se adreseze direct. Statele membre trebuie să se întrebe ce fel de strategii folosesc pentru a ajunge direct la femei, să le audă vocile, să le dea putere pentru ca ele să poată la rândul lor preveni radicalizarea. Însă femeile mai degrabă uh, vor uh, se vor impune pentru că văd cum propriile lor drepturi sunt amenințate în mod direct de către extremiști. Primul lucru pe care îl fac extremiștii religioși când ajung într-o poziție de putere este să, el, să elimine din drepturile femeilor și să încerce să le uh, controleze. Autorii Cristof și Udun uh, susțin, sugerează că dacă uh, le arătăm fetelor că sunt puternice, putem să uh, Asta ne ajută să nu dăm putere teroriștilor. Societățile care investesc în uh, femei uh, sunt, investesc practic într-un uh, cerc virtuos. Femeile care limitează, um, societățile care limitează vocile femeilor sunt mai sărace, mai fragile, sunt mai supuse corupției și extremismului. Mesajul principal este aici să dăm mai multă putere femeilor, nu numai pentru a uh, consolida societatea, dar și pentru a crea o protecție împotriva extremismului. De multe ori, chestiunea radicalizării se vede numai prin uh, perspectiva securității, dar trebuie să vedem și rolul pe care îl joacă femeile în a lupta împotriva extremismului. Femeile, de asemenea, joacă un rol esențial în soluționarea conflictelor și în construirea păcii. Tocmai de aceea, în 2000, Consiliul de Securitate al ONU a prevăzut acest, uh, acest principiu în rezoluția sa 1325. Însă comunitatea internațională nu uh, apreciază munca femeilor, dar cum Uh, putem să nu dăm atenție femeilor din uh, Nigeria care au uh, luptat, care au demonstrat și au cerut acțiune după ce au fost uh, răpite 300 de fete de către Boko Haram. Mii de femei cre uh, creștine și musulmane s-au reunit în Nigeria pentru a uh, crea o organizație împotriva Boko Haram și a extrem extremismului. Putem să nu luăm în considerare coaliția femeilor împotriva extremismului în Pakistan, Există o, o serie întreagă de grupuri uh, similare în uh, foarte multe state. În ciuda angajamentelor comunității internaționale de a include femeile în negocieri, pe, uh, la, la negocierile de pace, numai 4% dintre participanți sunt femei. De prea multe ori, strategiile împotriva extremismului violent ignoră rolul femeilor extremiștii își dau seama că femeile joacă un rol civilizator asupra societății, ceea ce îi face să aibă și un dispreț față de activiștii pentru drepturile femeilor. Am văzut acest lucru uh, fiind chiar noi uh, amenințate uh, de către simpatizanții ISIS. femeile fac atât de multe sacrificii personale până la urmă pentru a preveni radicalizarea. Aș dori să vorbesc și despre rolul școlilor. Guvernul britanic de curând a uh, impus în școli o solicitare ca uh, școlile să uh, acorde atenție nevoii de a preveni radicalizarea s-au creat programe în acest uh, sens uh, și cei care au fost vizați au fost mai degrabă sub 18 ani. Este o organizație um, care se numește Channel, cea care se ocupă de asta. Pot să vă dau exemplu um, unei fete, Leila, o fată de 17 ani, care învăța foarte bine și dorea să devină inginer. Însă a început să se distanțeze uh, de prieteni, notele i-au scăzut când s-a văzut că s-a schimbat uh, compartamentul ei, uh, un profesor a vorbit cu uh, prietenii ei și acesta i-a spus că Leila considera că o educație seculară occidentală nu i-ar garanta un spațiu în rai. Ce s-a întâmplat cu Laila? E bine, școala a vorbit cu părinții, părinții erau și ei îngrijorați, iar Leila a fost trimise la acest program Channel și împreună cu um, părinții um, Leila a vorbit cu o, teolog, cu o femeie teolog islamic uh, și a explic, care i-a explicat uh, că interpretarea islamului pe care, la care fusese expusă era una extremă. Și nu a fost până la urmă nevoie să se cheme poliția. Școlile în Regatul Unit acum trebuie să promoveze valorile fundamentale uh, britanice care au fost definite de guvern ca fiind democrația, statul de drept, libertatea individuală, respectul uh, reciproc și toleranța celor cu uh, credințe și uh, convingeri diferite. Școlile, școlilor li se cere să își protejeze elevii de uh, Uh, mutilare genitală, uh, droguri uh, și alte tipuri de infracțiune și criminalitate, la fel școlilor li se cere să-și protejeze elevii de radicalizare. Există formări pentru profesori în acest sens. Eu cred că este uh, un pas foarte important uh, luat de guvernul britanic se numește datoria de prevenție. O serie întreagă de uh, profesori, dar și elevi și părinți au uh, participat la uh, formări. A existat și opoziție din partea celor care au considerat că această datorie de prevenție uh, îi spionează pe elevi sau că îi împiedică să se exprime în școli. Toate aceste sugestii sunt pur și simplu greșite. Până la urmă este vorba de a proteja, nu de a spiona. Școlile sunt încurajate să, să încurajeze la rândul lor dezbaterea. Uh, pentru unii este posibil ca școlile să fie singurul loc în care viziunile lor să fie uh, puse sub semnul întrebării. Uh, avem exemplul unui uh, tânăr uh, care avea uh, un tată cu viziuni de extremă dreaptă sau o altă fată care um, promova viziuni extreme la școală și școlii, la școală s-a reușit combaterea acestor viziuni. În orice caz, va dura foarte mult până când uh, formarea pentru profesor va fi, busă la uh, bun va fi dusă la bun sfârșit. Această datorie de prevenție a fost introdusă numai în acest an. Trebuie de asemenea să se facă diferența între o practică uh, musulmană obișnuită și extremism. Este foarte important să nu fie uh, arătat cu degetul un, cop- un copil care pur și simplu se roagă sau, care, sau o fată care poartă vălul Școlile pot juca un rol foarte important pentru a proteja oamenii tinerii de radicalizare, pentru a le transmite valori uh, și pentru a le da instrumente de analiză critică. Voi încheia aici, dar vă mulțumesc uh, pentru oportunitate. Very, very to hear you and so this experience. Da, mulțumim foarte mult. E foarte interesant, însă în orice caz ne presează timpul. Your, uh, your, your personal and, uh, and, and also the... Și vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră personal pe uh, acest subiect și anume rolul strategic al femeilor. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, ONG-urile, școlile, profesorii, dar de asemenea și familia. Iată, aceasta este o abordare inclusivă. Și există și o responsabilitate la nivel de mass media. Am înțeles ceea ce a spus dumneavoastră și anume că uh, școala, pentru cei care sunt expuși, mai expuși la uh, idei extremiste, este poate singurul loc unde aceste idei pot fi combătute. Bun. Mulțumesc foarte mult. Și urmează domnul de Montbrial. A, mă iertați, spune doamna președinte. Domnul Christensen mai întâi. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Benny Christensen. După care vom avea o mică sesiune întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a vă prezenta diferite căi uh, care pot contribui la preîntâmpinarea radicalizării. Mai întâi, haideți să ne uităm la citatul acesta. În momentul în care te confrunți cu alte istorii și cu alte discursuri care vin și contrazic propria ta versiune, atunci noua informație va influența atitudinea ta. Și asta este, de asemenea, și abordarea care poate să promoveze astfel toleranța. Should work. Does not. Okay. So um, this is. Uh... Bun. Acesta este un titlu în prezentarea mea. Ce poate să ne, în ce fel um, uh, formarea din punct de vedere al istoriei, istoric, poate să contribuie la preîntâmpinarea radicalizării. Bun. Eu astăzi reprezint Euroclio. Este Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie. Și asociația noastră cuprinde 48 de membri E vorba de profesori care predau istorie și cetățenie, precum și 22 de, de, 22 de membri asociați din 47 de țări. În data de 17 martie anul acesta, Ministrii europeni pentru educație și învățământ s-au întâlnit și au uh, convenit asupra unei declarații uh, în care spuneau, citez, că trebuie să, reîntări, să întărim rolul educației în promovarea cetățeniei și a valorilor comune de libertate, toleranță și nediscriminare și trebuie întărită coeziunea socială și trebuie să ajutăm pe tineri să devină responsabili, deschiși și membri activi ai uh, societății noastre care trebuie să fie una inclusivă. În momentul în care a avut loc uh, conferința câteva săptămâni mai târziu la Helsingor, în Danemarca, uh, 157 de profesori de istorie și cetățenie din 40 de țări diferite au lucrat împreună pentru a emite un răspuns comun față de declarația de la Paris. Și mesajul central al acestei declarații a fost următoarea. Declarația de la Paris a, la, a, a lăsat un apel către acțiuni. Este, acest apel este unul important, iar predarea istoriei poate avea în acest sens un rol crucial. Și iată că acest lucru ne întoarce înapoi la misiunea Euroclio. Misiunea aceasta este de a sprijini dezvoltarea unei istorii care să fie responsabilă și inovatoare și să promoveze gândirea critică, respectul reciproc, pacea, stabilitatea și democrația. În momentul în care spunem un învățământ uh, în care se predă istoria în mod responsabil, asta înseamnă că trebuie să-i ajutăm pe studenți să înțeleagă că istoria este mai întâi o interpretare să găsești niște dovezi din surse istorice, să le analizezi, să le compari, tocmai pentru a crea niște argumente cu uh, uh printr-o sesiune de întrebări și răspunsuri. Apoi, în același timp, istoria e ceva complex. Fiecare răspuns nou duce la noi întrebări, cu foarte multe uh, legături, cu foarte multe straturi. Și în această complexitate, evident că discursul întotdeauna poate fi un instrument pentru a opera oarecare selecție. Și mai mult decât atât, istoria se bazează pe valori. Trebuie să răspunzi la acele atitudini care sunt valabile în ziua de astăzi. Deci, Există o răspundere în cadrul în, în, în predarea uh, istoriei și asta oferă și o uh, multilateralitate de perspectivă. Pentru a dezvolta acest lucru în școli, deci și pentru a avea o legătură cu uh, cultura istorică, cu istoria publică, cu utilizarea și abuzarea la nivel politic a istoriei, cu cercetarea academică, cu valorile și uh, uh, istorice, trebuie să propunem tinerilor să înțeleagă ce înseamnă conștiința la nivel istoric. Trebuie să dezvoltăm această conștiință. Și bazându-ne pe observații și pe ce, cele exprimate de participanții de la Paris și de la Helsingor, pentru a răspunde acestui apel lansat la Paris către acțiune, noi trebuie să dezvoltăm noi instrumente educaționale și resurse, să sprijinim reformele, înfrățirea și adaptarea uh, programelor uh, predate și să creăm și să încurajăm rețele de dialog și de cooperare. Însă pentru a face acest lucru, noi avem nevoie de mai mulți studenți care să uh, înțeleagă că educația aceasta, din punct de vedere istoric, se bazează pe identitate, pe formarea unei opinii, pe informație într-o epocă digitală. E nevoie și de pedagogie axată pe cooperare și pe calitate și pe un sistem de învățământ al istoriei care să oglindească diversitatea. Mesajul declarației de la Hensinger este următoarea. Noi trebuie să avem o educație care să explice istoria și în programele de lucru trebuie să existe diferite scopuri, spre exemplu, diferite concepte, cum ar fi gândirea critică, capacitatea uh, de a înțelege conceptul de cetățenie, democrație, toleranță, diversitate. Și dacă ne uităm la ultimele pagini cuprinse de, de obicei într-un program de studiu, există și uh, paginile finale care se referă la examene. Bun. Dar acestea, de fapt, se concentrează pe reproducerea pur și simplu ad literam a manualului. Asta înseamnă că noi avem aici o concluzie și anume că există o nepotrivire între scopurile exprimate și felul în care acestea se traduc în fapt prin sistemul de examinare. Și unul din motivele pentru care mă aflu aici astăzi este că am observat că în programul de uh, învățământ în uh, Danemarca, la începutul acestui program de învățământ, avem exact aceleași uh, concepte pe care le găsim cam peste tot în Europa. Gândire critică, construirea că, că cetățeniei, democrație, toleranță, diversitate. Însă, în momentul în care ajungi la, o, la partea finală, acolo unde sunt examenele, acestea sunt, de fapt, la nivel local, bazate pe un uh, manual stabilit de către profesor sau de notițe predate de către profesor și accentul se pune pe scopurile exprimate inițial, prin prezentare, prin argumentare, prin discuție. Și am găsit câteva subiecte care sunt comune, atât în uh, liceele din Danemarca și care sunt următoarele. Evenimentele culturale, identitate, migrație, democrație, Orientul Mijlociu. Aceste subiecte sunt subiecte care în mod normal revin uh, uh și sunt predate în învățământ la noi în Danemarca. Și ceea ce observăm aici este că există din partea Ministerului uh, danez cel puțin o încercare de a avea o potrivire de plină între scopuri exprimate și sistemul de evaluare final, de examinare. Și putem exprima ideile referitor la această programă de învățământ daneză în felul următor. Examenele noastre trebuie să oglindească viața de zi cu zi a unei clase – și viața de zi cu zi a unei clase trebuie să oglindească viața de zi cu zi din societate. E vorba de o declarație a ministrului de educație din 2009, Bertel de Harder. If we put together dacă e să comparăm uh, cele două declarații, citatul de la declarația de la Paris și cea de la Helsingor, ne putem compara. Uitați-vă, le aveți aici în față. and keeping in mind fără a pierde din vedere exemplul concret și practic din Danemarca. Ajungem la această concluzie. Predarea istoriei poate contribui într-un mod semnificativ la preîntâmpinarea de radicalizări. On the basis of this presentation, Pe baza acestei prezentări, noi am venit cu recomandări pentru comisia dumneavoastră se propune Parlamentului European să simplifice Erasmus Plus regulile de mobilitate care preîntâmpină profesorii să împiedică să aibă inițiative pentru a se dezvolta, să a se specializa din punct de vedere profesional și să utilizăm cât mai mult Erasmus Plus ca 3 și Orizont 2020 uh, ca și instrumente și mecanisme care pot să îmbine coerent practica și politica împreună ci să încurajăm crearea unei case a istoriei europene ca și facilitator pentru dialogul european pe ă, subiecte precum migrația și diversitatea. Pentru a avea de asemenea o platformă de învățare de-a lungul vieții care să fie consultată și care să fie pusă în uh, paralel cu uh, agenda uh, referitoare la securitate și, de asemenea, o colaborare de plină cu Consiliul Europei și celelalte entități ale Națiunilor Unite, cum ar fi, spre exemplu, educația pentru cetățenie democratică, drepturile omului și educația pentru cetățenie globală. Și, în final, să considerăm că investiția în învățământ este una pe termen lung și nu poate da rezultate de azi pe mâine. Madam Chair, ladies and gentlemen. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, uh, vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, pentru aceste propuneri foarte clare și foarte interesante. Analiza dumneavoastră și propunerile finale sunt cu siguranță foarte utile pentru munca noastră. Și le vom integra în abordarea noastră. Și acum, dacă eventual colegii au întrebări, mai întâi este scris pe listă domnul Zver. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi za temo. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc pentru felul în care ați ales acest subiect pentru audierea de astăzi. E un subiect foarte important și sunt cu... încântat să văd că am reușit să avem în comisia noastră niște experți atât de eminenți astăzi. Aș vrea să o sprijin pe doamna Khan, directoarea Inspire, care și-a bazat prezentarea pe propria sa experiență și ne-a demonstrat felul în care oamenii pot lupta pentru dialog democratic, cum anume oamenii luptă pentru o societate care permite un astfel de dialog. Evident că va trebui să ne asigurăm că vom avea și o abordare globală. Societatea civilă trebuie să participe la acest dialog. Uh, cultele, biserica, alte organizații neguvernamentale trebuie să poată participa la acest dialog. Doamna Kant s-a referit și la rolul femeilor și e clar că acest lucru trebuie să fie subliniat de asemenea. Rolul femeilor este de multe ori uitat, mai ales în islam. Deși femeile pot contribui în mare parte la, deși femeile contribuie în mare parte la educația copiilor. Trebuie să ne punem întrebarea, bun, știm care este rolul femeilor în educație, dar care este rolul bărbaților în educație? În țara mea avem un fenomen un pic diferit, și anume că sistemul educațional este ceva feminin. Foarte multe femei lucrează în învățământ. Și de aceea trebuie să vedem exact cum putem să includem și bărbați ca și profesori în întregul sistem de învățământ, în întregul proces de educație și formare a copiilor. Și mă bucur de faptul că am avut ocazia să-l ascult și pe expertul din partea Euroclio, pentru că Euroclio a avut un rol foarte important în ultimele decenii. În denaționalizarea programelor de studiu care există în fiecare stat membru. În momentul în care Au apărut noi state în anii 90, amintiți-vă. Fiecare a început și și-a redactat singur acolo programul de învățământ. Dar care, acele programe nu oglindeau neapărat realitatea. Noi, mi-aduc aminte, am cooperat la un moment dat cu Euroclio, am cooperat și în cadrul Parlamentului și împreună am reușit să găsim soluții. Și o cale pentru a crea o uh, atmosferă în care vom reuși să menținem un dialog deschis în întreaga societate. Evident, acum ne confruntăm cu o criză a refugiaților. Și nu ne dorim ca o societate să se dezvolte cu diferite viteze. Dar pentru asta e nevoie de instrumente pentru a preîntâmpina așa ceva. Mulțumesc. Madam Chair, well, um, time's getting on and I'm quite keen to... Mulțumesc. Uh, timpul trece, trebuie să merg la regi și sunt nerăbdător să ascult ce spun oaspeții noștri. În primul rând uh, vreau să îi felicit pe cei care au vorbit la început. Uh, în ce privește domnul Christensen, ați vorbit despre predarea istoriei ca și facilitator al integrării migranților și așa mai departe. Mi se pare că este o abordare foarte de sus în jos și nu cred că toată lumea în Uniunea Europeană, mai bine zis, Parlamentul European are asemenea idei. Și atunci, cum putem să credem că predarea istoriei chiar are un impact de acest gen uh, într-o societate cu 500 milioane de persoane? Vă mulțumesc! Domnul Krasnovievski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Uh, foarte interesante aceste prezentări din partea celor doi vorbitori. Pe mine m-a interesat mai cu seamă rolul uh, femeilor despre care ați vorbit, o tematică deosebit de importantă. nu e așa? Pentru că, bineînțeles, uh, abordările sunt în fel și chip, iar, într-adevăr, femeile au un rol important de jucat, după părerea mea. Însă, în prezentarea dumneavoastră ați abordat ceva foarte important. E vorba de problema sau dilema între extremism și acceptarea diferențelor culturale. Deci trebuie să fim foarte atenți atunci când definim o vedere sau o poziție radicală inacceptabilă? Când ai dreptul să intervii? Când se pot uh, efectua ingerințe? Pentru că uneori este foarte greu să intervii, să corectezi. Unii părinți sunt foarte conservatori. Eu uh, însumi sunt un părinte conservator și mă pot ciocni de ceea ce se predă la școală. Și atunci când mi-am trimis copilul la o școală germană, mi s-a părut că profesorul german nu uh, făcea dreptate cumva viziunii mele poloneze a istoriei. Deci foarte multe dileme de acest gen. Și apoi, în a doua prezentare, domnule Cresen, sunt tot așa și aici regăsesc anumite dileme, pentru că ne-ați prezentat modul în care trebuie să fie predată istoria, dar știm că uh, Istoria are și alte funcții, predarea istoriei, uh, păstrarea identității naționale, transmiterea generațiilor, în, la generațiile viitoare a unei anumite idei a identității naționale poloneze, italiene, daneze, apoi învățarea din trecut, uh, asimilarea unor valori deci, după părerea mea, predarea istoriei nu trebuie să fie văzută numai ca o metodă de a combate radicalismul și extremismul. Pentru mine, uh, aceste fenomene sunt marcate de violență și lucrurile pot fi definite în fel și chip aceste tentații ale terorismului și mai departe. Însă, după părerea mea, această predare a istoriei mi se pare puțin îngustă în definiția dumneavoastră, pentru că vi se pare greșit să spui că atunci când un profesor predă istoria daneză, ajută la crearea unui sentiment patriotic al unui cetățean danez nu trebuie să excludem aici, bineînțeles, spiritul critic, dar pentru mine din cetățenie face parte și această parte um, a patriotismului, pentru că, bineînțeles, uh, atunci când te confrunți cu alte culturi, da, trebuie să accepti uh, și alte semne necunoscute uh, și trebuie să poți să cunoști și să recunoști Uh, anumite semnale care îți arată că anumite persoane, prin comportamentul lor, chiar prin modul prin care, în care se îmbracă, pot fi uh, periculoase pentru societate. Deci mie nu mi se pare că uh, accentul trebuie pus neapărat așa cum l-ați spus dumneavoastră. Doamna Trupel, mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să subliniez ceva în legătură cu ce a spus doamna Khan. Islamismul răpește drepturile femeilor și aceasta este o cale clară de a combate radicalizarea. Există multe lucruri pe care le putem face în acest sens. Apoi, din punctul meu de vedere, doamna Can a mai spus un lucru important și anume că <clears throat> musulmanii sunt parte integrantă a societății, nu trebuie să fie văzuți ca outsideri, pentru că pentru tineri asta este mereu o problemă, în sensul că nu se simt ca fiind parte uh, sau aparținând societății și atunci sunt multe de făcut. Și apoi, domnule Crasmodescu, i-ați spus ceva acum la sfârșit. Cred că este o diferență între uh, aceste valori fundamentale, libertatea de religie sau libertatea de a fi ateu și uh, tot ce înseamnă extremism, pentru că extremismul nu înseamnă numai violență, înseamnă și uh, Uh, limbaj uh, al urei, înseamnă și uh, a refuza niște drepturi unora. Și atunci, da, pe de-o parte, libertățile religioase sunt protejate prin textele europene. Pe de altă parte, extremismul, extremismul verbal și așa mai departe ne conduc în altă direcție. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Și acum vreau să spun și eu ceva în legătură cu ceea ce a spus doamna Khan. Ați vorbit despre rolul femeilor, dar și despre rolul ONG-urilor. Într-adevăr, uh, ne-ați vorbit despre uh, colaborarea dintre ONG-uri, dar și despre dialogul interreligios, care este deosebit de important, mai ales când vine vorba de rolul islamului într-o anumită uh, societate, pentru că e vorba poate în societățile noastre și de o lipsă a înțelegerii altor religii. Uh, poate că asta ar fi problema. Apoi, în ceea ce privește predarea istoriei, consider că este o temă deosebit de importantă aceasta. Dumneavoastră, domnule profesor, spuneți că este nevoie să fie ajutați copiii, elevii, să înțeleagă ce înseamnă diversitatea <clears throat> și modul în care această diversitate s-a reflectat de-a lungul istoriei. Și e vorba uneori de a înțelege sau de a redeschide anumite dosare al istoriei, anumite conflicte din această nouă perspectivă a diversității. Vă mulțumesc. Vă rog să răspundeți. I mean, I really, I think I had one... Doamna Can, cred că mi s-a adresat o întrebare direct, dar aș dori să repet ceva ceea ce s-a spus deja aici. Există o diferență în cadrul culturii când vine vorba de diferențele culturale, lingvistice, religioase. Deci există o serie întreagă de diferențieri care se fac în Europa pe bună dreptate și asta ne ajută să nu cădem pradă tiraniei Democrația este extraordinară pentru că putem să respectăm diferențele culturale, iar cei din grupurile minoritare pot astfel să-și uh, practice propriile lor obiceiuri, să se brace cum vor, să mănânce ce vor și să fie ceva pozitiv asta și nu ceva negativ. Pentru mine, apoi, extremismul. Uh, da, este vorba de o dezbatere. Cum putem să îl definim? Eu cred că dacă ne-am duce în fiecare țară membra UE, definiția aceasta ar fi foarte diferită. Uh, ce înseamnă extremismul? Ce înseamnă terorismul? Nici astăzi nu știm. Nu ne-am pus de acord asupra unei diferențe a acestor uh, concepte și cred că va fi foarte greu să avem o definiție omogenă. Guvernul britanic a spus că extremismul este Uh, o amenințare directă la adresa valorilor de bază sau fundamentale britanice. Deci chiar și, bineînțeles, în Regatul Unit nu știm uh, exact ce înseamnă asta. După părerea mea, ce cred eu că este extremismul? Extremismul este un limbaj al urii, este o promovare a uh, discriminării, este uh, a știribi pe cineva, cuiva drepturile, de drepturile sale, dar ca și feministă mi se pare că dacă avem inegalitate de gen și aici uh, există un extremism, dar este oare acesta adevăratul extremism? Uh, nu știu dacă în secolul 21 pot să spun că dacă o femeie nu are suficiente drepturi, înseamnă că persoana respectivă uh, care nu recunoaște drepturile este o persoană extremistă. Este oare aceasta o viziune extremă? Astăzi, nu știu, nu, nu-mi dau seama. Apoi, în ce privește prevenirea radicalizării, consider cu tărie că ideologiile care promovează ura, ura față de străini, față de ceilalți, <clears throat> sunt uh, uh, ideologii care știu ce fac, în sensul că uh, nu recunosc caracterul uman sau omenia altor grupuri. Pur și simplu e vorba de un limbaj al urii care consideră că ceilalți nu sunt oameni. Uh, în ce privește soluțiile. Cred că diversitatea culturală trebuie cumva înțeleasă de la sine, pentru că cu toții suntem diferiți. Eu cred că e ceva de la sine înțeles. În ceea ce privește uh, ce m-ați întrebat, întrebat în legătură cu dialogul intercultural, interculte. Musulmanii discută, colaborează cu creștinii, cu evreii, mm, dialogul intercultural, dar și cu ateii și așa mai departe. Munca împreună cu, sau dialogul cu grupurile evreiești este foarte deosebit, pentru că avem, bineînțeles, conflictul palestinian, palestinian și de câte ori apare ceva în Palestina, în Israel, uh, imediat, uh, dacă există decese sau probleme cu palestinienii, imediat apar și sentimente antisemite și ele sunt resimțite imediat și la noi, în Marea Britanie. Și la fel, uh, dacă există atacuri teroriste, imediat în Regatul Unit apar manifestări antimusulmane. S-a întâmplat asta în ultimii ani uh, concret. Și atunci atunci când discutăm cu alte culte, tot ce facem este să ne dăm seama că tot timpul apar aceste, aceste extremisme și ele au un punct comun. Contează foarte mult ca toate aceste grupuri să promoveze drepturile umane, secularismul, libertățile. Iată de ce trebuie tot timpul să avem un dialog cu toate grupurile din societatea civilă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Christensen. Vă mulțumesc. <clears throat> În primul rând, aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu predarea istoriei și rolul acestuia, acesteia în societate. Ce cred eu că înseamnă asta, ce crede asociația pe care o reprezint că înseamnă asta, care uh, ar fi principala uh, responsabilitate a istoriei aceea de a uh, face ca oamenii să înțeleagă uh, rolul lor în societate și să înțeleagă și să conștientizeze cursul istoriei. Iar în acest sens există o serie întreagă de instrumente și de metode care sunt comune până la urmă tuturor programelor școlare din Europa principii de bază, cum ar fi cetățenia activă, toleranța, deschiderea în predarea istoriei. Asta nu înseamnă că profesorii de istorie sunt niște instrumente în mâna clasei politice care poate să facă uh, ce vrea sau să transmită uh, mesaje politice. Noi nu suntem uh, releele pentru mesajele politice și noi nu evaluăm elevii, de pildă, în funcție de nivelul lor de toleranță în clasă, de pildă. Nici asta nu facem. Noi, ca și profesioniști, ne dorim ca studenții, elevii noștri să fie foarte bine pregătiți cu aceste cunoștințe ca să le folosească în viața lor de adult. Pentru că Bineînțeles că istoria nu poate să dea totul, nu poate să ofere totul, dar ca profesor de istorie noi încercăm să ne asigurăm că atunci când studenții au încheiat uh, cursul, sunt capabili să gândească critic, uh, să aibă viziuni multiple ale um, supra unui aceluiași subiect și să fie capabili să intre în dialog constant uh, cu trecutul, să înțeleagă diferențele și legăturile dintre trecut și prezent. Apoi, în ceea ce privește Casa Europeană a Istoriei uh, și ce m-ați întrebat, nu consider că aici este vorba de vreo abordare de sus în jos, așa cum ați sugerat. Nu. De pildă, s-ar putea să se propună în statele noastre membre un curs de, uh, care să ilustreze bunele practici din alte state membre. Deci să existe posibilități ca în, uh, să se știe cum se predă istoria și în alte țări. Astăzi ne concentrăm pe prevenirea radicalizării și de aceea ne concentrăm și pe această declarație de la Paris și pe acțiunile pe care ea uh, le suscită. Dar, bineînțeles, că în orice programă școlară de predare a istoriei, baza principală este istoria națională. Uh, și bineînțeles că cu toții ne dorim să fim mândri de țara noastră, să avem senzația că citim că istoria aparține unei țări de care suntem mândri și așa mai departe. Istoria poate să participe la crearea unui astfel de sentiment, însă uneori, după părerea mea, suntem poate prea entuziaști în legătură cu anumite aspecte și uităm deseori din cursurile de istorie să îi amintim și pe cei care aparțin minorităților naționale, care și ei au participat într-un fel sau altul la clădirea istoriei, iar asociația pe care o reprezint pune mult accent pe acest gen de istorii. Este ceea ce facem noi și în cadrul programului internațional de formare. Deci, într-adevăr, trebuie să găsim un echilibru aici. Vă mulțumesc. Da, istoria istoriilor, spune doamna președinte. Doar jumătate de minut, vă rog, pentru că mai avem prezentări. Buzurile. Uh, vloga zgodovine. Dacă îmi permiteți, pe scurt, rolul istoriei este nu numai să găsim adevărul istoric, ci și să le arătăm tinerilor ce este important și ce nu este important din punct de vedere al istoriei. Ceea ce a fost corect și ceea ce nu a fost corect. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă ce e important și ce e moral și ceea ce poate fi definit ca pur și simplu greșit. Doamnă Khan, civilizația noastră nu se preocupa de egalitatea între bărbați și femei. Dar dacă ești de partea drepturilor umane, nu există nicio dilemă. Trebuie să luptăm pentru egalitatea de gen. Și Asta este ceea ce am și obținut în istorie și cred că și alte culturi și religii ne vor urma. Ok, grazie. Io la considero un'osservazione o è una domanda? Un'osservazione? Hmm? Is more eh, a remark. Mulțumesc. A fost mai degrabă o observație decât o întrebare. De fapt, nu așteptați un răspuns. Putem uh, continua. Acum, uh, domnul Montbrial are 15 minute. Président, mesdames et messieurs les, les députés. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cum să prevenim diviziunile în general și inclusiv cele teritoriale? În Franța situația este gravă, mai gravă decât uh, ce le place să creadă unora. Europa în general și Franța în uh, mod particular fac față unui fenomen inedit în urmă de aproximativ 2 ani. O parte din uh, tineretul nostru a devenit infanteria unui război purtat pe teritoriul nostru în numele islamului radical sunit. Iată, se găsește uh, și o exprimare pentru acest fenomen în sistemul nostru educațional. Amploarea și gravitatea fracturii uh, extremiste în Franța este uh, edificatoare și ne arată provocarea cu care ne confruntăm. Cei 60 de ani de pace care se, pe care i-am petrecut ne fac să ne uh, lăsăm garda jos. În ce măsură sistemul nostru educațional este uh, supus uh, presiunii extremismului? Iar apoi uh, voi încerca să văd care ar putea fi eventuale uh, soluții. Creșterea extremismului în școală este vizibil prin o serie întreagă de fapte diverse, chiar și din ultimele luni. După atentatele din ianuarie 2015 s-au observat uh, tensiuni în școlile franceze. Au avut uh, loc tentative de a minimiza uh, fenomenul dar și a, a, nu, așa s-a vorbit despre aproximativ 200 de uh, incidente, însă au avut loc mult mai mult de 200 pentru fiecare departament uh, și sunt aproape 100 departamente în Franța. De exemplu, au fost incidente uh, care implicau uh, discursuri care justificau actul terorist. De asemenea, existau oameni care condamnau gravitatea actului, dar care totuși relativizau uh, gravitatea acestui act, spunând că jurnaliștii au uh, provocat islamul. În și am avut astfel de cazuri în toate departamentele uh, franceze de exemplu, au avut loc manifestații în timpul uh, minutului de reculegere. Știți că s-a impus ca în toate uh, școlile franceze să se țină un moment de reculegere și au avut loc incidente numeroase în timpul căreia, cărora uh, elevii au uh, incantat imnul algerian, în timpul uh, uh momentului de reculegere sau au strigat Allah Akbar. Aș putea să vă povestesc o după-amiază întreagă despre aceste incidente, dar nu o voi face. Am să vă dau un singur exemplu. În 24 septembrie trecut a fost, uh, era Eid el Kebir și în mai multe școli franceze s-a observat uh, absența elevilor, dar și a profesorilor. Un profesor din uh, Nîmes mi-a uh, povestit că în liceul său profesional uh, erau prezenți 70 de elevi din 500. Deci uh, 330 nu erau uh, prezenți și doar 40 de profesori din 70 au venit la școală. Bun, aceste incidente în sistemul școlar sunt numai o parte din ce vedem în întreaga societate franceză Vedem uh, evenimente în timpul weekendurilor uh, când uh, au loc căsătorii, de exemplu, mai există incidente, de exemplu, și în timpul și de ziua națională. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că a devenit un fel de tradiție în ultimii ani ca de 14 iulie să existe acte de violență, se uh, ard mașini și așa mai departe. Și în 2015 incidentele pentru prima dată au durat mai multe zile. 17 comisariate de poliție au fost atacate. La unele dintre ele au fost înlocuite uh, steagurile franceze cu steaguri algeriene. Sunt uh, chestiuni care îngrijorează foarte mult comunitatea profesorilor din Franța. Pentru a reveni la sistemul educațional, contestarea nu este doar o provocare, cum sunt uh, incidentele de care vă vorbeam. Avem uh, și profesori, inclusiv profesori de istorie și geografie, care nu mai pot să predea anumite episoade din istorie pentru că simplul fapt de a vorbi despre anumite teritorii sau uh, perioade istorice duc la un haos în clasă care înseamnă că nu se mai poate ține lecția. Se întâmplă lucruri similare și în domeniul științelor naturale și al biologiei. Deci, doamnelor și domnilor, ravagile extremismului uh, sunt imposibil de calculat și mai ales sunt uh, terenul fertil din care islamul radical își recrutează susținătorii. Evaluările în Franța sunt îngrijorătoare. Cifrele oficiale, chiar ieri uh, ministrul de interne a publicat cifre, este vorba de 1980 cetățeni francezi vizați uh, direct de jihad. Trebuie să amintim și de așa numita zonă gri. Pentru prima dată, prim-ministrul Manuel Valls a vorbit despre această zonă gri în discursul său în fața uh, Parlamentului după atentatele din ianuarie. A estimat această zonă gri la aproximativ 3.000 de persoane. Se consideră că această evaluare este mm, o cifră minimă, de fapt, și că uh, este o cifră în continuă creștere se estimează că există aproximativ 5.600 de, 6.000 de persoane care ar putea acționa imediat. Apoi mai există și cercul simpatizanților. Apoi mai există și cei care pur și simplu devin violenți față de uh, forțele de ordine. Mai există apoi mișcarea salafistă, o, o, un stil de viață foarte diferit de stilul de viață cu care suntem obișnuiți uh, în uh, Franța și în Europa. Și uh, există și, o, și acestea arată și o poziție foarte ambiguă față de violența radicală. Ea nu este nici încurajată, dar nici condamnată puternic. Iar acest cerc care cuprinde câteva zeci de mii de persoane este un element care îngrijorează foarte mult autoritățile. Trebuie așadar să fim conștienți și de motivele care stau la baza acestor fenomene. Baza creșterii extremismului în Franța este cauzată și de prăbușirea unor repere în Franța. Bineînțeles, rolul educației este esențial dincolo de școală, rolul uh, um, sănătății, uh, domeniului de sănătate, rolul polițiștilor. Avem educația în sens școlar, dar uh, din ce în ce mai mulți tineri în ziua de azi nu mai vorbesc corect franceză. În același timp există și o serie de lipsuri în regulile vieții noastre comune. Din ce în ce mai mulți tineri au probleme de uh, punctualitate, de, de autocontrol, de mm, politețe. În anumite teritorii, asociațiile care încearcă să compenseze um, lacunele din sistemul uh, național sunt, uh, din păcate, asociații uh, care uh, merg pe această cale oarecum extremistă, uh, inclusiv frații musulmani, dar nu numai. Deci, există persoane care uh, propun un cadru pe o bază uh, religioasă, un cadru care uh, se substituie cadrului propus de legea franceză și de directivele uh, europene. Aș dori să mă refer și la un punct despre care se vorbește mult. Se vorbește despre faptul că radicalizarea are de-a face și cu uh, pierderea statutului uh, social. Se aude asta și în cadrul guvernului uneori, dar trebuie să nu uităm că în Franța radicalizarea uh, afectează 80, în proporție de 80% familii uh, magrebine, dar și 20% din clasa mijlocie. Uh, mulți uh, copii de funcționari se convertesc la uh, islam și se radicalizează. Pentru aceștia nu se poate vorbi despre sărăcire. Un cercetător danez explică că um, și dacă sărăcia poate juca un rol în alte țări ale Europei, dar acest lucru nu este valabil în Danemarca. În Danemarca nu există excluziune socială Școala și sănătatea este, uh, gra, sunt gratuite și șomerii um, uh, primesc un ajutor de șomaj uh, destul de ridicat. Deci nu este vorba de sărăcie care duce la acest fenomen. În Franța suntem pesimiști față de acest fenomen și ne temem de marile violențe care ar putea să urmeze. Suntem pesimiști pentru că uh, există și stocuri de arme în anumite locuri um, și acest uh, lucru este foarte îngrijorător pentru autorități. Deci, ce să facem? Bineînțeles, nu putem să stăm cu brațele încrucișate și să nu facem nimic. Iar dezbaterea de astăzi ne arată că Parlamentul European și nu numai încearcă să găsească soluții. Trebuie să fim conștienți că baza recrutării radicalilor este un discurs care se bazează pe opoziția între uh, slăbiciunea noastră și abandonul valorilor noastre și uh, ideologia islamică care ar uh, înlocui această pierdere și aceste valori pierdute. Li se spune tinerilor că noi nu vom mai putea să-i apărăm. Dar cum să răspundem la toate acestea? Recrutarea, prozelitismul sunt uh, foarte răspândite pe internet, în închisori, dar și în moschei. Nu prea se spune pentru că nu este corect politic, dar cel puțin o treime din radicalizările din Franța se fac prin moschei. Doamnelor și domnilor, trebuie ca fiecare uh, și bineînțeles instituțiile sunt foarte importante, fiecare dintre noi să recreăm un cadru de fermitate numai așa vom putea să ne uh, recucerim valorile. De exemplu, să amintim de rădăcinile iudaio-creștine ale uh, civilizației noastre, să uh, amintim de egalitatea sexelor, să uh, reinculcăm respectul pentru autoritate și așa mai departe, să insistăm asupra uh, Um, continuării educației astfel încât tinerii să învețe înainte să învețe să dezbată. Și bineînțeles, spiritul colectiv. Mă gândesc aici, de exemplu, la rolul sportului. Aș dori să vă relatez două incidente cât se poate de îngrijorătoare care mi-au fost povestite în ultimele două săptămâni și să vă propun acțiuni. Cele două incidente. În primul rând, un profesor de franceză care predă în una din uh, suburbiile cât se poate de dificile ale Franței. Are 45 de ani și s-a dus intenționat acolo, voluntar. Și mi-a povestit că un tânăr de origine magrebină s-a dus să-l vadă și a spus Spuneți-mi așa este, vom avea un război civil în Franța în curând? Și profesorul a spus, păi nu, ce vorbește? Iar tânărul i-a spus, ba da, ba da, mulți spun că va exista un uh, război civil între musulmani și francezi. Și profesorul spune, nu, nu e adevărat, uite, obiectivul nostru este să, să cooperăm, să trăim, să trăim împreună. Și tânărul uh, l-a întrerupt și a spus așa cu provocare, păi nu, pentru că dacă în curând va avea loc un război uh, civil uh, între noi, cel mai ușor ar fi să vă ucid imediat. Și apoi a plecat. Profesorului s-a ars mașina anul trecut și pot să vă spun că acum a devenit și mai pesimist. Un alt incident este unul uh, pe care l-am citit în presă, în 12 octombrie, în uh, Chalon-Champagne, uh, un mic orășel necunoscut, un tânăr a venit în clasă după radicalizarea sa și a venit cu uh, un uh, pistol uh, care nu era adevărat, dar un pistol cu bile uh, și a, a tras înspre profesoara sa. Și uh, uh, i-a spus profesoarei că, uh, că ar, sau profesorului că, al, că vrea să ucide pentru că îl învață lucruri care nu sunt corecte, dar apoi uh, și apoi vrea să moară ca martir. Deci, uh, iată ce se întâmplă în sistemul educațional francez. Acestea sunt lucrurile pe care doream să vi le spun și încă ceva înainte de a încheia. Țările europene, precum uh, Germania, țările de jos și nu numai, au constatat uh, eșecul societății multiculturale se pune cultura celor noi veniți pe același nivel cu cultura seculară a Europei și acest lucru este un eșec. Nu duce decât la diviziuni, la pierderea reperelor, pentru că cei care vin la noi și suntem dispuși să-i primim trebuie să simtă că avem propriile noastre repere. Numai uh, sprijin, uh, menținându-ne valorile noastre putem să îi integrăm pe cei care ni se alăture. Paradoxul este că Convenția Europeană a Drepturilor Omului, creată pe bază extraordinară în 1950, după două masacre în 20 de ani care au distrus Europa, este utilizată acum de organizații extremiste pentru a obține drepturi care, de fapt, contrazic drepturile apărate de cartă, dreptul de exprimare, de, la religie și așa mai departe, sunt folosite acum uh, ca la uh, judo, ca, printr-un efect de pârghie se dărâmă uriașul uh, de către pitic. Fiecare dintre dumneavoastră, uh, dumneavoastră, aleși, eu, avocat, uh, dacă judecătorii, dacă toți cei din instituții nu dau seama de gravitatea amenințării cu care ne cuprindem, societatea noastră riscă să se prăbușească. Nu, pot să vă, nu trebuie eu să vă amintesc istoria. Aceste lucruri pot să se întâmple foarte repede. Grazie di questa eh, dura Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, discurs, un rechizitoriu foarte uh, dur la adresa situației pe care o resimțiți. Am înțeles că în Franța resimțiți o recurdescență a acestor uh, fenomene, dar nu este singura țară unde trebuie să uh, promovăm necontenit valorile comune, dar să și respectăm alte culturi. Bineînțeles că uh, abordarea pe care uh, o aveți, nu o împărtășesc neapărat, înțeleg că îngrijorările sunt mari, pentru că, într-adevăr, uh, fenomenul este în plină creștere și provocarea este mare, instrumentele trebuie să le identificăm. Acum dau cuvântul, lui, cuvântul domnului Berger. Îi mulțumesc pentru prezența domniei sale aici. Uh, din partea UNESCO, UNESCO și în numele Convenției privind diversitatea culturală. Stimată doamnă președinte Silvia Costa, stimați membri ai Parlamentului European, ca și dumneavoastră, sunt de convins că e vorba de un subiect important pentru UNESCO și pentru membrii săi. Și e o adevărată plăcere să fiu prezent astăzi aici pentru a discuta acest punct de vedere. Este foarte clar că nimeni nu s-a născut radical de stânga sau de dreapta radical. În schimb, oamenii se nasc într-un context istoric. Și trebuie să vedem cum anume oamenii pot fi radicalizați, mai ales în contexte în care mass media și libertatea de exprimare sunt controlate în diferite chipuri. Încerc să schimb diapozitivul. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because this doesn't work. Uh... Bun, văd că acum funcționează. Bun, dacă ne uităm la procesul de radicalizare, este clar că oamenii nu s-au născut radical, cei au fost convinși la un moment dat și uh, au fost convinși că e nevoie de acțiune violentă, că aceasta este necesară și se justifică. Evident, există o teamă o teamă și aceasta are niște costuri foarte mari, culturale, spirituale, economice și uh, se pare că această acțiune violentă devine un fel de identitate. Apoi urmează și fenomenul de, media, medier, de mediatizare. Și uh, putem vedea că intervin diferite instituții, școlile, închisorile și așa mai departe. Însă mass media face parte dintr-un context și mai larg și trebuie să fim atenți, să nu cumva să cădem în această capcană în care învinovățim mass media uh, singure. Avem nevoie de o înțelegere profundă a cauzelor și a răspunsurilor necesare în, când vine vorba de radicalizare. Acum, care este miza în dezbaterea aceasta pentru UNESCO? Și mă gândesc eu și pentru Parlamentul dumneavoastră, și anume libertatea de exprimare dacă e să vorbim de mass media și de radicalizare. După cum știți, avem dreptul să căutăm și să primim uh, informație imparțială. Dar există și niște restricții. Articolul 28, spre exemplu, al Declarației Universale a Drepturilor Omului uh, prevede anumite condiții prin care această libertate de exprimare poate fi limitată. Deci acest articol 20 din ICCPR cere să se interzică anumite forme de exprimare și radicalizarea înseamnă că ce e interesant în radicalizare înseamnă că nu toate discursurile contribuie la aceasta. Există domenii în care, în mod foarte clar, putem restrânge libertatea de exprimare. Însă cum putem să facem acest lucru în mod înțelept în momentul în care vine vorba de radicalizare? Cum putem evita o reacție? față de discursuri, chiar discursuri provocatoare. Cum putem să evităm o suprareacție, o reacție prea acută în momentul în care au loc astfel de situații? Și în prezentarea mea am să mă concentrez pe mai multe aspecte. Mai întâi mass media. Și știți că există o mediatizare și știți care este problematica și știm care este impactul uh, și răspunsul uh, și vă voi explica ce face UNESCO în acest sens. Dacă e să ne uităm la acest diapozitiv, vedeți că e un pic schematic, dar e destul de bun pentru că mass media este doar o parte și acoperă foarte multe lucruri. Avem și uh, mass media socială. Și mass media socială este mai ales foarte uh, angajată pe lângă tineret. Tineretul e vulnerabil față de radicalizare și mass media socială, există și pe lângă mass media de informare, news media, și există în partea dreaptă, avem și mass media de divertisment, uh, creativitate și evident că acest lucru are impact asupra emoțiilor. Ceea ce este interesant aici și mă voi concentra mai ales pe două mass media, cele de informare și cele sociale, este că, dacă putem trece la diapozitivul următor, e bine, aceste mass media de informare au un rol de jucat și pentru asta trebuie să fie de încredere. Dacă, e, uh, dacă sunt doar mass media de propagandă, nu și îndeplinesc rolul. Apoi, mass media social, de asemenea, uh, trebuie să îndeplinească anumite criterii, fără de care își pierde sensul. Și voi încerca aici să vă explic că aceste două universuri nu sunt separate. Ceea ce se face în media de informare are un impact asupra uh, media social și invers. Cunoștințele care sunt foarte influențate de către mass media de informare are un impact asupra atitudinii. Și am să mă refer la asta mai în detaliu ulterior. Acum, cum anume toate aceste mass media au un impact asupra comportamentului și vieților oamenilor? KAP. Deci, cunoștințe, atitudine și practică. E foarte simplu de înțeles. Ai așa un fel de schemă cum ar veni mintea, inima și mâinile. Ceea ce faci are un impact asupra uh, inimii și are un impact asupra acțiunilor uh, tale, însă nu e ceva simplu și linear care merge doar într-o singură direcție. De fapt, cunoștințele pot să modifice total o atitudine și în acest sens, mass media informative au o importanță deosebită, pentru că ele pot să aprovizioneze între ghilimele socia- media socială și invers și pot să acționeze înspre bine sau înspre rău. Și uh, în momentul în care există recrutare, trebuie să vezi cum poți organiza contrarecrutarea. De aceea, e nevoie de acțiuni. Pentru că toate aceste niveluri sunt interdependente deși par separate la un prim nivel de înțelegere. Dacă e să trecem mai departe, putem spune că acest CAP în materie de radicalizare poate avea diferite efecte. Efecte puternice și profunde. Și trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că efectele acestea sunt diferite asupra diferitelor mass media și a rolurilor. Dacă ne uităm, spre exemplu, la Uh, emoțiile ce sunt provocate pe termen scurt, cum ar fi panică, teamă, frică, cum ar fi atacurile de la Charlie Hebdo. În unele locuri au, uh, a existat panică, în altele locuri a existat bucurie. Dacă este să ne uităm și la altă paradigmă, toate aceste elemente sunt interconectate și există efecte ce se suprapun și foarte multe cercetări recente arată că, de fapt, mass media nu schimbă neapărat, în mare parte din cazuri, situația, ci doar o întărește. Și asta este important pentru că dacă e să vorbim despre alte efecte ale radicalizării, informația trebuie să fie uh, redactată în așa fel încât să aibă un efect de antiradicalizare. Deci, vedeți, lucrurile sunt complexe. Dacă e să trecem și la, uh, să analizăm efectele indirecte, acest lucru este foarte important. Pentru că Există diferite mass media cu diferite niveluri de credibilitate, cu diferite influențe asupra altor mass media în cascadă și felul în care profesorii predau, felul în care oamenii politici se exprimă, liderii, felul în care acest lucru este interpretat și difuzat. Apoi, Stabilirea unei agende, de asemenea, are un efect indirect, pentru că e important din punct de vedere istoric să știi că acel subiect este uh, unul vital. Apoi, efectele mai profunde. Uh, uh, nu, va, nu vor schimba, mass media nu vor schimba felul în care reacționezi, ci te vor informa despre, felul că, despre faptul că acest subiect este unul important. Există o adevărată cultură mass media. Deci grupuri, comunități care formează opinii, care formează identități, dezvoltă anumite idei, poate subiective, devin, eu știu, naționaliști sau uh, pot deveni, eu știu, nu știu, liberali sau devin, uh, fac parte din anumite categorii, din categoria tineretului care se revoltă sau din categoria părinților și așa mai departe. Însă, aceste cadre confirmă care este curentul general de gândire și, de asemenea, acest lucru poate avea un efect foarte profund, pentru că uh, uh, oamenii poate nu își doresc să fie percepuți ca fiind uh, uh, persoane care merg împotriva curentului general de gândire. Acum, toate aceste efecte se pot combina și pot duce la radicalizare, dar pot duce de asemenea și la contraradicalizarea, preîntâmpinării acesteia. Deci nu putem uh, să găsim aici un model, o schemă simplă. Acum, întrebarea este următoarea. Spre exemplu, dacă să ne uităm la procesele și la manifestările de contestație, contestație în mass media, ce observăm? Există o combinație de activități, de efecte și trebuie să recunoaștem că E un subiect vast. Și că cu cât mai repede mass media pot uh, să preîntâmpine radicalizarea, cu atât mai bine. Aici avem patru tipuri de răspunsuri. Ce se întâmplă de obicei? Fie se blochează sau se înlătură uh, informația respectivă, putem avea dialog intercultural, putem avea un, uh, un discurs diferit sau întărirea capacităților de care dispun mass media. Primul răspuns. Dacă putem trece la următorul uh, diapozitiv. Între ghilimele protecție, paradigma de protecție. Bun, se blochează conținutul, mai ales pe internet. Ideea fiind că pe termen scurt se reduce uh, importanța acordată efectul, uh, subiectului respectiv, însă în același timp se încetinește și uh, viteza cu care se toarnă gaz pe foc. Deci blocarea informației pe internet nu e neapărat metoda cea mai eficientă, multă lume știe acest lucru. Mai mult decât atât, e destul de uh, costisitor să ai aceste, uh, aceste limite care trebuie implementate din punct de vedere tehnic. Apoi, în momentul în care interzici anumite informații pe internet, de fapt încurajezi așa spiritul de revoltă împotriva paternalismului. Și evident, poți să duci prin aceste restrângeri și limitări la un anumit grad de radicalizare pe internetul subteran. Și e clar că această metodă are anumite limite. Acum, mai sunt și alte efecte și alte riscuri în momentul în care vorbim de această paradigmă de protecție. Poate duce la un moment dat chiar la cenzură. Mai mult decât atât, poate avea un impact asupra încrederii de care se bucură uh, intermediarii ce intervin în, în mass media. Deci, de exemplu, în etapa de prepublicare, uh, cenzor și așa mai departe. Și întotdeauna există riscuri. Riscuri ce trebuie evaluate, pentru că trebuie să ai un echilibru între libertate de exprimare pe de o parte și securitate. E nevoie de transparență, de independență. Acestea trebuie să fie uh, cuprinse în această paradigmă de protecție. Apoi, în ceea ce privește rolul intermediarilor, pentru că aceștia sunt foarte importanți și diferă în funcție de uh, juridicție. Uh, multe încă mai trebuie făcute pentru a conștientiza intermediarii uh, asupra rolului lor. Noi avem la un ghid de principii care cuprinde dimensiunea de drepturile uh, omului în uh, acest domeniu. Și pentru a trece la diapozitivul următor, și anume, dincolo de paradigma de protecție, UNESCO își dorește o liberă circulație a informației ca și normă. Și oamenii, dacă pot să aleagă e mai bine. Îi putem proteja astfel. Uh, și îi putem proteja cum? Prin standardele internaționale care sunt fixate și care pot introduce anumite restricții și prin uh, crearea unei noi paradigme și anume de a fi pregătit. Și putem ajunge acum la un nou răspuns, un nou răspuns în care se oferă uh, prin informația respectivă toate uh, instrumentele necesare. Un alt aspect la care vreau să mă referm și care este foarte, foarte important, paradigma prin care oferim oamenilor posibilitatea de a recunoaște în momentul în care publicitatea intervine, în momentul în care radicalizarea, de asemenea, încearcă să opereze oarecare manipulare a gândirii. De aceea este foarte important ca tinerii să înțeleagă cum anume mass media pot avea un, o influență. Și noi uh, promovăm așa o, o, o, un program intitulat Media și uh, alfabetizare informațională care merge în această direcție. Apoi, o altă posibilitate de răspuns ar fi un contradiscurs activ pentru că asta poate să-i ajute pe tineri să reziste în mod activ și asta e un element foarte important, e un antidot foarte important față de radicalizare. Pentru că e nevoie de dialog. Și am mai spus deja în diapozitivul precedent că trebuie să promovăm angajamentul uh, față de diferite subiecte. Să evităm, deci, angajamentul cu argumente pentru a evita latura emoțională. Și acum pentru a trece mai departe, acest contradiscurs, cred eu, și dacă nu mă șer nevoie de diapozitivul următor, observăm că de multe ori mulțimea poate alege să abandoneze anumite discursuri uh, și intenția inițială se întoarce ca un bumerang. Apoi, în momentul în care s-au dat informații spre, despre răz, anumite războaie, spre exemplu, informația poate fi instrumentalizată. Și dacă există campanii de contraradicalizare, acestea nu trebuie să fie co uh, confundate cu jurnalismul, pentru că jurnalismul uh, trebuie să-și mențină credibilitatea pentru a avea într-adevăr un impact și pentru a propune informație fiabilă. Și un ultim punct pe care vreau să-l menționez despre mass media ca atare, știm foarte bine că media informativă nu e separată de media socială acestea se uh, suprapun uneori și pot duce la apariția anumitor îndoieli. Jurnalismul poate să expună și să denunțe simplitatea sau sim, uh, gândirea simplistă uh, prin, exprimată prin anumite curente de radicalizare. Pentru că de multe ori se, e o schemă, spre exemplu, noi împotriva celorlalți, sau acțiune violentă sau lipsă de acțiune. Și dacă avem o abordare pluralistă și inclusivă, atunci poți să-i ajuți pe tineri să fie mai echipați pentru a face față unor astfel de situații. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer e răspunsul pe care îl propune UNESCO. Noi avem și v-am adus, de fapt, uh, mai multe broșuri de informative pe care le puteți consulta. Oricum nu vreau să mă lungesc prea mult, însă a începe printr-un citat din politica noastră de vecinătate. Avem nevoie de tineri cu capacități, cu cunoștințe, cu valori care să le permită să reziste față de radicalizare. Și asta e un element cheie. Uh, pute, multe acțiuni pot face o diferență, însă dacă tinerii ca atare nu au posibilitatea să aibă un leadership în lupta aceasta împotriva radicalizării, atunci uh, nu știu dacă vom avea câștig de cauză. Și e un proiect care trebuie să fie multidisciplinar, cu un răspuns multidisciplinar și uh, am, ne-am bucurat de sprijinul Comisiei Europene în acest sens. Mass media, cultură, educație, științe sociale. E un răspuns pe care UNESCO, UNESCO îl oferă, mai ales în acele țări în care există o, un grad sporit de radicalizare. Uh, și ne dorim să întărim rolul tinerilor uh, și a tinerilor femei pentru a rezista acestei tendințe. Și poate că acum o să trebuiască să trec peste câteva diapozitive și am să mă refer la rezultate. Rezultatele acestor uh, proiecte este de a construi cunoștințe, competențe. Pentru că, după cum ați putut vedea, e vorba de un sistem foarte complex. De aceea noi trebuie să găsim un echilibru. Doar pentru acele acțiuni pe care le înțelegi poți să vii cu acțiuni uh, uh, pline de sens. Deci trebuie ca tinerii să aibă capacități, cunoștințe, nu numai ca să înțeleagă care este problema, ci, mai mult decât atât, să fie în măsură să găsească răspunsul răspunsuri pentru a contracara aceste tendințe. Și pentru a trece la următorul diapozitiv, e clar că foarte multe subiecte pot fi rezolvate uh, prin campaniile uh, directe de conștientizare ce le putem face în mass media sociale. <coughs> Pentru că acestea sunt spații de exprimare în care uh, putem să ajungem la tineret, putem să ajungem chiar și la acele grupuri de, din societate care sunt marginalizate. Și în această prezentare, ca și concluzie, am încercat să fac o, un diagnostic al efectelor, uh, uh, am încercat să văd care pot fi răspunsurile ce pot fi găsite și m-am referit de asemenea și la răspunsul integrat din partea UNESCO. Un răspuns la această problemă a radicalizării. Acum, ce ne mai rămâne de făcut? Cred eu că este foarte important ca eforturile pe care le facem pentru a contracara radicalizarea să țină seama și de rolul mass media, pentru că noi la UNESCO suntem conștienți că radicalizarea nu poate să prospere într-o societate inclusivă. Și din păcate, ceea ce s-ar putea să apară pe viitor este că vor exista acțiuni radicalizate împotriva imigranților și noi trebuie să preîntâmpinăm astfel de situații. În al doilea rând, avem nevoie de o abordare holistică nu uh, neapărat numai de protecție sau numai în ceea ce privește mass media. E nevoie și de libertate de exprimare, pentru că nu are sens să lupți împotriva radicalizării și să faci compromisuri asupra valorilor umane pentru care te lupți. Și răspunsul comisiei dumneavoastră față de astfel de situație este o, poate o, o informare a uh, mass media și politici în domeniu. E clar că e nevoie de informații pe care să ne putem bizui. Știți că statul islamic câștigă 40 de milioane de dolari pe lună din veniturile din petrol. 40 de milioane pe lună. Și cei care luptă împotriva radicalizării, cu ce mijloace luptă? Nu poți să ai inițiative dacă nu ai buget. Și nu mai putem aștepta. Cu cât așteptăm mai, mai mult, cu atâta problema va spori. Și cu atâta va costa mai scump pe viitor pentru a preîntâmpina acest fenomen. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu. Uh, acum uh, o să rog colegii să pună întrebări, urmând ca firesc experții să dea răspunsuri. Va juga să fie concise, timpurile sunt înaintate. Doamna Ward. Uh, thank you. I really appreciate uh, this opportunity. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că îmi dați ocazia să vorbesc, mai cu seama că am făcut și eu un raport foarte important pentru comisia noastră în ce privește dialogul intercultural. Uh, în domeniul uh, educației, diversității și valorilor fundamentale, lucruri importante, cele pe care le-am discutat, le-am discutat uh, și eu cu raportorii noștri din umbră, sunt subiecte care uh, revin neîncetat aici, la comisia noastră și în alte foruri. Vreau să vă spun că am apreciat foarte mult contribuțiile mai ales contribuția ta, Sarah, pentru că te-am ascultat uh, când uh, am fost la o conferință în ceea ce privește islamul în uh, țara noastră. Am fost foarte mândră când ai fost acolo. Sunt foarte mândră că ai venit și aici, la Parlamentul European. Vin din nord-vestul Angliei. Mă bucur mult că ești aici cu noi. În sfârșit, eu vin dintr-un mediu creativ, artistic, și am activat în domeniul culturii toată viața, cunosc, uh, îi cunosc pe tinerii creatori, uh, pe artiști și nu trebuie să uităm niciodată că cultura este în plină evoluție. Nu este ceva înțepenit, este ceva în plină evoluție. Iar uh, în viitor tot așa vor sta lucrurile identitatea are mai multe fațete și cultura face parte din, din această identitate, iar totul este extrem de fluid. Nu trebuie să, uit, să uităm acest lucru, aceste lucruri. M-am bucurat mult că în prezentarea ta ai vorbit despre radicalizare într-un context mai amplu, pentru că am petrecut două săptămâni în Bosnia într-un program de voluntariat Cred că avem și colegi din Bosnia, niște tineri aici în sală, văd că n-au plecat, pentru că ei au uh, făcut parte dintre uh, laureații premiului uh, cetățenesc acordat ieri. În fine, am discutat mult în Bosnia despre ce s-a întâmplat cu acel atentat din Norvegia acel terorist pe, pe insula aceea și uh, am tot discutat despre radicalizare și nicio clipă nu s-a vorbit că radicalizarea ar fi ceva legat strict de uh, islam sau de musulmani. Și de asemenea mă gândesc că, uh, că atunci când Pegida în Germania iese în stradă, uh, Uh, lucrurile sunt, nu sunt așa de e, um, simple, dar multă lume are tendința, inclusiv în țara mea, să asocieze un anumit grup, grup cu extremismul, cu terorismul. În orice caz, mă bucur că avem această dezbatere astăzi și ceea ce spui tu va fi foarte important pentru raportul pe care eu îl redactez. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Domnul profesor Krasnoderski. Ja chciałem zadać pytanie panu de Montbrayal. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru domnul Brial. Domnul Brial, o prezentare foarte interesantă, aceea pe care ne-ați făcut-o. Ne-ați vorbit despre o imagine a Franței care se află parcă în uh, prag de război. Domnul Finkerot, care este un uh, filozof german, Powiedzieć trochę, bo ja tak zrozumiałem, że am citit interviul lui, Avem multe astfel de intervenții pe prima pagina ziarelor. În orice caz, dacă am înțeles eu bine, în Franța ce se întâmplă? Statul par să fie, pare să fie foarte slab, cultura franceză pare să fie fragilizată. Ce se întâmplă? Care sunt cauzele? Vreau să vă întreb care sunt cauzele acestei probleme mari de identitate cu care pare să se confrunte Franța. Și apoi un alt uh, filozof, Michel Onfray, uh, în Franța, a îndrăznit uh, să îi critique pe cei care îi întâmpină astăzi pe refugiați în Franța și până la urmă a fost sprijinit de cei de la Frontul Național în acest demers. Ce înseamnă asta? Asta este libertatea de expresie. Uh, astăzi sau este pur și simplu un reflex al uh, uh slăbiciunii noastre? Doamna Mihare Soidrova. Oui, merci. Euh, je voudrais euh, remercier nos experts. Euh, Aș dori să mulțumesc uh, experților noștri pentru că au făcut niște prezentări foarte interesante și niște propuneri foarte interesante. Consider că domnul de la UNESCO da, deci a vorbit despre mass media, despre rolul media. Vreau să subliniez și rolul uh, mass media publice. Mi se pare că aceste organe, mass media publice, trebuie să contribuie la lupta împotriva violenței și așa mai departe și cred că astfel <clears throat> această luptă devine una legitimă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc doamnei Can. Din perspectiva mea, prezentările pe care le-au făcut uh, sau mărturia pe care ne-a dus-o doamna Can uh, ne arată ce se întâmplă cu uh, femeile musulmane care luptă împotriva radicalizării. Sunt informații pe care le apreciez foarte mult. Și aș dori să mi-aduc sprijinul pentru acest demers. Iată, luminița de la capătul tunelului. Așa percep eu lucrurile. Este o adevărată speranță. Speranța acum că nu e totul pierdut și că putem să câștigăm lupta împotriva radicalizării. Mulțumesc! Și eu aș vrea sau ne dorim să aflăm și opinia Comisiei Europene. Vă rog. Reprezentații Comisiei Europene. Ca după aceea să urmeze răspunsurile pe de întregul. Chair, uh, would you like the Commission to, to speak now to, and to comment on what we have heard? Doriți ca Comisia să intervină acum, să facă comentarii pe ceea ce a auzit? Da, în regulă. Eu sunt uh, de la DG Home Affairs, mă ocup de terorism și gestionarea crizelor. Dați-mi voie, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această audiere cât se poate de interesantă. În primul rând, după cum s-a menționat, nu există doar o singură formă de radicalizare în Europa Uh, amenințarea este cu multe fațete, iar uh, noi analizăm asta într-un raport anual privind amenințările. În ceea ce privește numărul de incidente, de fapt, atacurile motivate religioase sau cele uh, suprimate sunt pe locul 4. Grupurile separatiste și suveraniste sunt pe locul întâi în ceea ce privește atacurile sau atacurile prevenite dreapta, stânga și anarhiștii pe 2 și pe 3 și terorismul motivat religios vine numai pe locul 4 și pe 5 este ceea ce se numește la Europol chestiuni pe un singur subiect, dreptul animalelor, avortul și așa mai departe. Deci, ă, asta în termeni cantitativi. În termeni calitativi, e bineînțeles, există grupuri jihadiste, mai ales cei care s-au întors cu experiență de luptă reprezintă o amenințare critică. Este clar. Dar important este că amenințarea comportă multiple fațete. Apoi, nu există un profil unic, după cum s-a mai spus. Nu există un profil unic. Însă, observăm că majoritatea tinerilor sau care nu sunt foarte tineri, dar și cei care uh, sunt absorbiți în această, în această luptă, în acest jihad, au de fapt o cultură religioasă foarte subțire, foarte slabă. Deci nu este vorba de chestiuni religioase, este mai degrabă vorba de chestiuni existențiale, de a, a căuta un sens în viață. Iar apoi acești uh, predicatori radicali vin cu o gândire uh, predigerată, să spun așa, cu un răspuns uh, pregătit pentru orice fel de întrebare. Integrarea în societate și așa mai departe. Da, într-adevăr, 20% din uh, luptătorii străini sunt convertiți fără să vină dintr-un context uh, musulman. Și insist uh, la comisie să facem o diferență între islam ca o religie și islamism și islamism uh, radical, care este un pretext pentru violență. Credem că întregul lanț de securitate, servicii secrete, autorități de aplicare a legilor, Um, justiția și sistemul închisorilor au un rol cheie de jucat, dar nu este numai o chestiune de securitate. Radicalizarea ține de societatea noastră, nu este vorba numai de, de comportament criminal. Este partea soft, să spun așa, a uh, terorismului și de data asta partea soft este cea mai dificilă. Durează zile, săptămâni, luni pentru a radicaliza pe cineva, dar va dura o jumătate de generație pentru a uh, crea o generație nouă de cetățeni critici, rezistenți. Ce facem? Am creat această rețea cu oameni care lucrează în domeniu. 2000 de organizații din Europa, cum este cea descrisă de doamna Can. Uh, organizații care lucrează um, la bază pentru a identifica și a răspunde la procesul de radicalizare. Se numește uh, Centrul de Awareness pentru Radicalizare nu am să vă dau prea multe exemple, dar au identificat o serie de bune practici de a, față, de a face față radicalizării timpurii sau în primele sale mm, etape. În ceea ce privește mass media, libertatea de exprimare este cheie și nu este negociabilă. Însă, uneori, pe internet, în rețelele sociale, sociale Uh, sunt publicate lucruri pe care nu le-am uh, acceptat niciodată uh, dacă nu ar fi pe internet, în presă și așa mai departe. Ideea este așadar să identificăm această propagandă radicală și să o eliminăm, știind foarte bine că vor apărea alte site-uri. Deci, identific identificarea conținuturilor, eliminarea conținuturilor din partea uh, companiilor. Uh, de fapt, până la urmă, ce facem este să alertăm companiile că utilizatorii lor încalcă propriile lor reguli. Apoi, să creăm conținut foarte mult și aici cred că valoarea contează. Rata este de 1 la 100 între o voce moderată, mainstream uh, și 100 de voci uh, radicale uh, care incită la ură. De asemenea, este vorba și de a proteja sistemele noastre și conținuturile noastre. Vorbesc despre securitate cibernetică și despre atacuri la care au fost supuse instituții și organizații mass media. Și nu în ultimul rând, Um, este vorba și de accesarea conținutului uh, pentru um, autoritățile de aplicare a legii și pentru serviciile secrete. Aici intervine criptarea. Uh, dacă mai dați un minut, colegul colega mea de la DG Educație și Cultură este prezentă. Ei lucrează foarte mult în acest domeniu și au aceste programe uh, de sprijinire um, și de intervenție în școli. Nu dau un minut, vă rog,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 Sunt de la departamentul responsabil pentru educație și cultură. Mulțumesc foarte mult. Este foarte interesant să ascult aceste intervenții interesante la, de la această audiere. Am să vă amintesc de declarația adoptată de ministrii de educație la Paris în martie acestui an ea este foarte largă, însă o bună parte se referă la rolul de prevenție al educației în combaterea radicalizării și în promovarea valorilor fundamentale europene. Cred că merită să vă amintesc de această declarație, dar să mergem mai departe de asta, să vorbește despre toleranță, despre antidiscriminare, despre incluziune și diversitate. Și cred că asta reflectă ceea ce am auzit și în timpul acestei audieri. Este un răspuns eh, mai cuprinzător la prevenție și eh, este și un nivel teritorial diferit despre care se vorbește. Se vorbește despre faptul că fiecare nivel eh, și despre rolul pe care îl poate juca în ceea ce privește educația, nu este vorba numai de școli, bineînțeles, ele joacă un rol crucial, dar trebuie să vedem ce se întâmplă și în formarea vocațională, în sistemul universitar și în formarea adulților. Deci trebuie să analizăm și să intervenim la toate nivelurile de formare. Ce face Comisia deja pentru a aplica ceea ce au adoptat ministrii educației? lucrăm uh, în două direcții. Încercăm să mobilizăm instrumentele pe care le avem la dispoziție. Pe de o parte este cooperarea um, politică, cooperarea soft, să spunem așa. După cum știți, uh, competențele sunt uh, la nivel național, dar noi totuși putem face foarte mult în acest domeniu. Avem două rapoarte de curând unul care se concentrează asupra educației și formării și unul care se concentrează asupra politicilor pentru tineri. Aceste rapoarte au fost adoptate de comisie în septembrie și dacă le citiți veți vedea că uh, consolidează și accentuează rolul uh, de prevenire. Aceste rapoarte ne permit să facem schimb de bune practici, evenimente tematice, grupuri de lucru. Putem face foarte multe lucruri um, odată ce a fost stabilit acest cadru de cooperare între statele membre. Sunt optimistă că se va ajunge la rezultate pozitive. Ați vorbit și noastră despre schimbul de bune practici. Încă un element, uh, deci a doua dimensiune, programele noastre, mai ales programul Erasmus+, Încercăm să mobilizăm um, deja pentru anul viitor diferite acțiuni și vom încerca să folosim materialul pe care îl avem deja la dispoziție pentru a disemina informația, pentru a încuraja interacțiunea între rețele la nivel local, între ONG-uri um, și în rândul societății civile dar și să stimulăm uh, schimburi, de exemplu, între profesori, uh, schimburi uh, virtuale, dar și călătorii și așa mai departe. ne dăm seama că la nivelul societății civile există foarte multe bune practici și încercăm Um, să stimulăm dialogul și la acest nivel. Doresc să menționez că avem un uh, forum uh, anual uh, de educație care va avea loc săptămâna viitoare. Bineînțeles, toți membrii Comisiei Cult sunt invitați. Este un moment în care discutăm cu societatea civilă. Va exista și o discuție referitoare la ce se va întâmpla post-Paris. Sunteți invitați luni și marți la acest forum. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis, mi permis să intervin. Și noi mulțumim. Întrebări, răspunsurile experților. A, ah, pardon, scuze, un ultim coleg care a venit în prima târziu, domnul Lior. Foarte scurt, vă rog. Mersi. Thank you. Uh, coordinating to... Mulțumesc timp de 362 de zile pe an funcționează să fac parte din două comisii, dar uh, trei zile pe an e mai greu. După cum știți, uh, grupul ECR are un lider uh, musulman, prieten cu mine și cu profesorul Kratnodeschi. Deci luăm foarte în serios acest subiect. Charlie Hebdo i-a surprins pe foarte mulți și Poate că n-ar fi trebuit. Când am, un sondaj din Regatul Unit a arătat că o bună parte din musulmanii britanici uh, simpatizează sau au, au înțeles atacul împotriva Charlie Hebdo și mulți uh, au spus că uh, caricaturile uh, merit, de acest tip merită să fie atacate. Aceste comunități și au propria responsabilitate și trebuie să-și o asume. Recuno recunosc munca doamnei Can, pe care o cunoșteam deja, dar cum considerați că s-ar putea acționa cel mai bine pentru a ajunge la o soluție, astfel încât uh, comunitatea musulmană să um, abordeze radicalizarea propriilor săi membri? Pare rău, dar crima nu poate fi o soluție pentru un om civilizat. Pentru niciun om civilizat, crima nu poate fi o soluție. Și nu e de înțeles răspunsul. Je, je, je commence. Euh, merci. Euh, la, je ne vais pas répondre en détail. Da, mulțumesc. Nu voi răspunde în detaliu la toate întrebările pe care mi le-ați adresat, pentru că ar fi prea mi-ar lua prea mult timp, dar interesant este faptul că Franța este într-o situație precară și da, din motive economice am organizat o migrație în care să ne sprijine creșterea în anii 70, am crezut că uh, acest val se va integra la fel de bine ca cei care veniseră mai devreme din Europa de Sud și de Est. Deci Europa nu era îngrijorată, aveam o bunăstare economică, o pro prosperitate în creștere și am considerat că dacă vin populații, alte populații, ele se vor integra la fel ca și cele din deceniile trecute. Am avut un problem de cult o problemă de cultură pe care nu am uh, constatat-o de la început. Uh, și dacă ar fi fost abordată, cum am spus mai devreme, deci că îi primim pe oameni, dar îi primim uh, în condițiile noastre și cu silul nostru de viață, atunci nu am avea aceste probleme astăzi. Ați vorbit despre diabolizarea intelectualilor care trag semnalul de alarmă pe acest subiect, chiar dacă sunt de stânga și care sunt acuzați că fac jocul Frontului Național. Problema Bun, faptele vi le-am descris, dar Uh, problema politică a elitelor franceze aici a fost uh, aceea că a lăsat uh, acest subiect, ca acest subiect să fie dezbătut numai de un singur partid, migrația și așa mai departe. Deci, imediat ce abordai acest subiect, erai acuzat că faci jocul Frontului Național. A devenit un clișeu, o, o sintagmă, faci jocul Frontului Național. Despre asta uh, se vorbea foarte des în mass media franceză, poate mai puțin în ultimul an. Acum însă lucrurile se întâmplă invers sau ar trebui să se întâmple invers. Toți cetățenii și există și cetățeni de stânga care sprijină valorile republicane uh, în anturajul primului ministru, de exemplu, uh, există astfel de oameni care au această logică de autoritate l-ați auzit pe reprezentantul Comisiei. Uh, de multe ori este vorba de măsuri tehnice care trebuie să fie puse în aplicare. Însă, baza asupra cărora trebuie să se fundamenteze aceste măsuri tehnice uh, este o um, reconsolidare și o reafirmare a valorilor noastre. Și numai așa se va prăbuși extremismul cred că în Franța cetățenii au sentimentul că ceea ce văd ei în, pria, în fiecare zi nu este uh, luat în considerare de elitele politice. În, mom în momentul în care discursul politic va veni cu soluții, bun, va dura jumătate de generație, o generație, dar în momentul în care uh, se va simți că problema este abordată așa cum este ea, nu cum ne-ar plăcea să fie, vom vedea că extremismul electoral se va prăbuși. Thank you. Um, I'd like to comment. Mulțumesc. Aș dori să comentez asupra ceea ce ați spus. Într-un articol uh, de ziar în curând, uh, colega doamnei Khan, doamna Bashir, spune următorul lucru. Este vital ca elevii să învețe să gândească critic. Dacă îi învățăm pe elevi să pună sub semnul întrebării de tot ce li se spune, este atât de important uh, pentru a, a le rezista celor care încearcă să le impună idei și valori. Deci, din punctul de vedere al educației uh, și al predării istoriei, cred că asta ce funcționează în practică este să bazăm um, predarea istoriei pe un dialog constant între trecut și prezent. De exemplu, în țara mea, când vorbim despre cruciade, începem cu Uh, un articol din ziar uh, de al unor extremiști în care se uh, prezintă o viziune a cruciadelor și apoi se analizează diferite puncte de vedere. Este un mod de a fi inclusiv. Apoi, un subiect precum atentatele din 11 septembrie. Din nou, este important să includem o serie întreagă de surse istorice și contemporane și să le analizăm, să le discutăm, astfel încât să avem un dialog democratic în, în clasă, asta, așa numim asta. Din uh, experiența mea este un mod pozitiv și constructiv, productiv de a include minoritățile și de a le da o dreptul, uh, de a le da o voce. Și astfel clasa judecă de fapt ce se întâmplă și își face o proprie opinie. Asta este sugestia mea. Uh, thank very much uh, for the comments and feedback, which were very interesting. Mulțumesc pentru toate reacțiile dumneavoastră. Ce am reținut eu, sau ce aș vrea să reținem, este că o abordare holistică este singura uh, cale. Există elemente de securitate, de educație, de cultură, uh, în ceea ce privește mass media, toate tipurile de mass media sunt implicate. Um, cunoașterea și înțelegerea este foarte importantă și asta subliniază importanța științelor sociale. Uh, domnul de la comisie a menționat uh, o serie întreagă de tipuri de atac. Sunt informații care nu vin singure, trebuie să le cauți Cred că Comisia de Cultură, în această abordare holistică, joacă un alt rol. Și aș termina prin a spune că există un mare pericol în această dezbatere de a-i vedea pe tineri ca pe o amenințare și nu ca pe o resursă. Și cred că dacă pierdem foarte mult dacă nu îi punem pe tineri în centrul multor activități. Trebuie să găsim resurse pentru a le da putere tinerilor, pentru a-i încuraja să fie lideri în, în combaterea acestor procese de radicalizare. După cum am spus, mă tem că ne aștept, urmează un întreg uh, domeniu la orizont. Doamna Can, s-a vorbit despre diferite tipuri de radicalizare, nu există un singur profil, dar pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră uh, referitor la uh, munca cu grupurile de societate civilă musulmană, important este să nu uh, polarizăm dezbaterea. Este important, după cum ați spus și dumneavoastră, să facem o diferență între islam și islamism extrem nu trebuie să vorbim despre musulmani ca și când toți ar fi la fel, o comunitate omogenă. Dacă vă uitați în Regatul Unit, sunt aproximativ 3,9 milioane de musulmani și sunt foarte diversi din punct de vedere cultural, uh, lingvistic, educație. S-au făcut cercetări care arată diferențele între aceștia și dacă îi punem pe toți în aceeași oală, Uh, greșim, pentru că există musulmani de stânga, de dreapta. Dacă polarizăm dezbaterea și vorbim despre musulmani ca fiind ceilalți, nu vom rezolva sub nicio formă radicalizarea, pentru că îi vom aliena tocmai pe cei pe care trebuie să-i ajutăm să combată discursul extremist musulman ca mine, știm, suntem în mijlocul acestei bătălii, eu trăiesc asta în fiecare zi sunt amenințată de islamiști, sunt amenințată de salafiști, tocmai din cauza muncii pe care o facem, tocmai pentru că apărăm valorile democrației, drepturilor fundamentale, libertăților fundamentale, respectul pentru demnitatea umană. S-a vorbit mult despre valori iudeo-creștine. Ei bine, eu nu sunt uh, nici de religie iudaică și nici creștină și împărtășesc aceleași valori se vorbește ca despre o ciocnire a civilizațiilor. Nu, mi se pare o paradigmă greșită. Istoria ne-a, ne-a învățat asta. Valorile europene și musulmane sunt percepute ca fiind atât de diferite, dar este ceva fals, este o paradigmă greșită. Istor- în istorie au avut loc interac- interacțiuni uh, foarte multe între uh, lumea musulmană și uh, cea europeană în Regatul Unit cercetării, cercetătorii au arătat că um, au existat elemente care au dus la crearea uh, common law-ului um, um, britanic, um, chestiuni precum legal trust Deci au avut foarte multe schimburi, uh, multe elemente din filozofia, din um, uh, viziunea elenă au trecut în uh, lumea arabă. Deci, iată, trebuie să ne uh, îndepărtăm de această idee a opoziției, a ciocnirii de civilizații, pentru că pur și simplu nu, nu sunt adevărate. După cum spunea și uh, colega mea din Regatul Unit, valorile evoluează, dar este important să cooperăm cu grupuri de societate civilă, cum uh, este și cel din care fac parte, grupuri care au nicio problemă în a-și reconcilia uh, um, credința cu identitatea națională. Dacă îi vedem pe musulmani ca fiind ceilalți, nu vom reuși să rezolvăm problema. Ce pot să vă spun? Când mă uit la unele din grupurile din Regatul Unit, uh, grupurile salafiste sunt foarte bine uh, finanțate. Sunt finanțate de organizații sau țări din Orientul Mijlociu, din uh, Emiratele Arabe Unite și nu numai, iar organizațiile ca a noastră nu sunt bine finanțate. Printre altele, și tocmai pentru că luptăm pentru drepturile uh, fundamentale, avem nevoie de resurse există organizații care vor să ducă această luptă, trebuie doar să fie încurajate. Mulțumesc. Înainte de a încheia, uh, aș face o observație. Mi se pare extrem de importantă ultima luare de cuvânt la doamnei Can. Mi se pare esențial, cu adevărat esențial, ca evaluările noastre al lumii civilizate, pe orice subiect de tipul ăsta, să nu fie colective, globale, angro diversitatea este o valoare fundamentală. Așa cum creștinismul este de o diversitate uriașă, chiar în cadrul Europei, și islamismul de asemenea este de o uriașă diversitate. Ori evaluările, din păcate, ale unor oameni decidenți ai lumii noastre civilizate, care sunt foarte grăbiți astăzi, e o lume a vitezei, se fac în general angro. Și este cel mai greșit lucru cu putință. Aveți perfectă dreptate, sunt de aceeași părere. Oricum, vă mulțumesc tare mult, experți, Comisia Europeană, toate dezbaterile au adus și colegii și toată lumea la, la, la mai multă lumină în acest subiect atât de delicat, care de-abia se deschide și care pe multă vreme de aici înainte va preocupa spațiul european. Înainte de a încheia, Aș vrea să ne amintim cuvintele inspirate ale celui mai tânăr câștigător al Premiului Nobel pentru Pace, Malaya Yousafzai, care spunea, un copil, un profesor, o carte și un creion pot schimba lumea. E foarte adevărat. Deci să folosim această șansă, care se numește educație formală și informală, pentru a promova o cultură a păcii, a toleranței și a diversității, să construim pentru copiii noștri o viziune pozitivă a societății multiculturale europene Uh, punem punct aici. Punctul uh, pe care mai am de, anunțat, de anunțat este următoarea ședință. Joi 12 noiembrie 2015, de la 9 la 12 jumate, două seziuni, 15-18.30. Și în final, dați-mi voie să mulțumesc colegilor, puținilor colegi din Comisia de Cultură și mult mai mult multor asistenți care nu, le-au, nu ne-au lăsat singuri în seara asta ca și interpreților și tuturor. O seară bună! Thank you.